există o solicitare de intervenție pe punct de procedură din partea domnului Corbit. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În anunțurile dumneavoastră nu ați vorbit despre faptul că vreun deputat a plecat dintr-un grup politic. Întreb acest lucru pentru că în uh, Marea Britanie UKIP-ul a vorbit foarte mult despre faptul că domnul Jonas Atkinson a fost dat afară din partid însă aici, în Parlamentul European, par uh, să vor să-l păstreze ca membru în grupul lor, în mod discret și în liniștit, pentru ca să poată probabil uh, beneficia de facilitățile pe care le aduce financiare această calitate de membru. Aceasta ce este? Ipocrizie sau o lipsă de comunicare bună? Herr Corbett, äh, Domnule Corbett, Earl of Dartmouth, vă rog să vă așezați, o să vă dau cuvântul imediat după aceea cu privire la procedură. Domnule Corbett, v-aș fi fost recunoscător dacă în calitate de coleg foarte experimentat mi-ați fi numit articolul din regulamentul de procedură la care făceați referire. Dacă mi-ați fi numit acest articol, Aș fi putut să mă pronunț, dar fiind dat că nu ați numit un articol, nu pot să mă refer la un articol, ci doar în general la ceea ce ați spus. Și eu la cunoștință două lucruri în acest context. În primul rând, presupun că știți că prin uh, statutul de membru în grupurile politice nu se decide la uh, nivelul partidelor în țară, ci se decide aici în Parlamentul European. Deci fiecare grup din Parlamentul European decide pe cine primește sau nu ca membru în cadrul grupului respectiv. Și de altfel aceasta nu este o chestiune care ar trebui să se discute în plenară sau să se supună la vot aici decât dacă se încalcă reguli fundamentale, ceea ce nu constat în cazul pe care îl menționați dumneavoastră. Earl of Dartmouth, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau doar să spun că această chestiune ține de proceduri legale. Există drepturi, drepturile omului în această chestiune, drepturi ale omului pe care, la care țin foarte mult mulți deputați în acest uh, parlament, chiar și domnul Corbett, și problema este este cea care trebuie să preocupe avocați, cred eu. De fapt, uh, doamna respectivă de care este vorba a fost uh, retrasă din UKIP în uh, Marea Britanie. Există totuși o lege prin statut, de fapt, care prevede ca această chestiune să se întâmple după, în conformitate cu legile respective și după aceea sper că după vă veți liniști, domnule Corbett. Da, mulțumesc foarte mult pentru remarcile pe care le-ați făcut pentru uh, a clarifica lucrurile, dar nu prea avea legătură cu regulamentul de procedură. Domnul Borelli, vă rog. Mulțumesc. În calitate de copreședinte la EFDD, aș vrea să comunic cui nu știe că această deputată este de fapt suspendată din grup în momentul de față, nu are drept de vot și în momentul de față nu poate lucra în grupul nostru până când nu se încheie această speță și inspecția de poliție. Deci uh, rezultatul se va putea numi la un moment dat și atunci vom putea și noi lua deciziile despre ceea ce se întâmplă în grup. Mulțumesc, domnule Borelli. Aceasta a fost o chestiune care chiar ține de regulamentul de procedură și ați răspuns domnului Corbet în conformitate cu regulamentul. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Articolul 149 a, conferă faptul că s-a, să se adopte ordinea de zi din 12 martie. Acesta va fost transmis tuturor. În, de comun acord cu toatele, toate grupurile politice vă propun o schimbare la uh, ordinea de zi și anume uh, punctul de pe ordinea de zi cu privire la fabrice din Bangladesh va fi amânat pentru o plenară următoare. Există obiecții? Nu, deci am hotărât... A, a domnul Golniș, da, vă rog. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consider că această chestiune este extrem de gravă. Într-adevăr, am avut uh, ocazia să vedem ce se întâmplă când capitalismul și mondialismul lovește din plin cel mai cinic capitalism, cel de care beneficiază de salariile joase a persoanelor care lucrează în condiții de sclavie. Și produsele respective sunt după aceea fără taxe vamale pe piațele noastre pentru a distruge șansele întreprinderilor din Europa. Consider deci că această politică a fost uh, uh, cea care a dus la sute de morți și noi, ceilalți europeni și occidentali, suntem, de fapt, indirect responsabili de ceea ce se întâmplă și de aceea nu cred că acest punct ar trebui să fie retras de pe ordinea de zi, ci ar fi trebuit să fie tratat imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele, domnule Golniș. Există mai multe grupuri care au cerut în amânarea acestui punct. Noastră vreți să Votăm totuși. Bine, votăm. Cine este pentru cererea de amânare a acestui raport? Chi contro? Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că am avut, o, am avut o majoritate justă la limită pentru amânare. Domnule Golnici, cu plăcere vă comunic acest lucru. Așadar, dom- grupul PPE cere o dezbatere și o declarație a Comisiei cu privire la acordul UE PNR cu Mexic, fără rezoluție, care să fie pus pe ordinea de zi de astăzi. Aceasta înseamnă că dacă se adoptă acest punct, ședința se va prelungi la 20, până la ora 22 pentru ca să justifice această cerere. Doamna Holmeier are cuvântul, vă rog. Vă rog, doamna Holmaier. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Această cerere din partea noastră este de mare actualitate, fiind dat că Mexicul a uh, este într-o situație specială în ceea ce privește termenele de sancțiune ale companiilor aeriene atunci, între zborurile dintre UE și Mexic. Pentru fiecare zbor va trebui să plătească 30.000 de dolari de la 1 iulie. Am vrea o poziție a Comisiei din, uh, pe această temă pentru a ști ce se propune până la 1 iulie pentru ca să se schimbe această situație. Mulțumesc, doamna Holmeier. Iar acum, de asemenea, pentru această cerere dorește să vorbească doamna Intveld. Have... Mulțumesc. Am cerut de multe ori în ultimii ani să introducem acest punct pe ordine de zi și, bineînțeles, grupul meu susține această cerere, dar v-aș sugera să modificăm ușor titlul acesteia pentru că, de fapt, nu există încă un acord PNR-UE-Mexic, nici măcar un proiect de acord. Deci, susținem această cerere de a-l include pe ordinea de zi, dar cu propunerea să modificăm titlul. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei cereri de punere pe ordinea de zi? Nu este cazul. Atunci recomand uh, doamnei Intfel și doamnei Holmeier să avem titlul Declarațiile Comisiei pentru acordul planificat al Comisiei între UE și Mexic PNR. Și atunci uh, îi uh, răspundem și cerinței doamnei Indveld. Cine este pentru cererea doamnei Holmeier, vă rog să ridice mâna acum. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci această cerere este acceptată. Trecem acum la cererea din partea verzilor, o dezbatere cu privire la declarațiile Comisiei și Consiliului cu privire la Grecia, că de a pune aceasta pe ordinea de zi, și anume cu titlul Negocierile grupului, Eurogrupului cu privire la uh, situația programului actual despre Grecia. Nu trebuie să existe o rezoluție pentru ca să justifice această cerere. Doamna Harms are cuvântul. Vă rog, doamna Harms. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Domnule președinte, să aceste, aceste microsesiuni pe care le avem, uh, de fapt, la Bruxelles, de fapt mini-sesiuni, sunt uh, stabilite pentru ca să putem uh, reacționa la chestiuni actuale, de actualitate. Probabil că ați urmărit și dumneavoastră ca și mine presa în toată Europa în ultimele zile și ați constatat că se vorbește din ce în ce mai mult de Grexit, de ieșirea Greciei din zona euro și că există din ce în ce mai multe voci care anonim din partea guvernelor europene sau din partea instituțiilor europene chiar lansează și alimentează ideea că cel mai bun lucru pentru Uniunea Europeană și cel mai bun lucru pentru Grecia ar fi să iasă Grecia din zona euro. Eu cred că acest lucru este absolut irresponsabil. Mi se pare că, în primul rând, este irresponsabil pentru că cetățenii din Grecia vor avea de suferit aceștia vor fi cei care, dacă Grecia va suferi Grexitul, uh, vor fi confruntați cu o situație umanitară și de, de nevoi foarte mari uh, financiare după ani de zile de austeritate deja. Sunt de părere însă și că Uniunea Europeană în general, nu numai zona euro, care se ocupă de aspectele economice, ci zona uh, Uniunea Europeană în general ar intra într-o situație de risc foarte mare dacă s-ar ajunge la Grexit. Și cred, domnule președinte, că această ședință și în această situație în care ne aflăm acum cu dezbaterea, cu momentul dezbaterii, președintele întrerupe, am înțeles ce a spus, vorbitoarea continuă, nu se mai înțelege deoarece vorbesc unii peste alții. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, ați avut atenția mea, spune președintele, dar ați avut mai puțin atenția celorlalți colegi. Dorește cineva să vorbească pentru cererea doamnei Harms? Nu știu dacă domnul Luche dorește să vorbească pentru cererea <laughs> doamnei Harms. Da, pentru, doriți să luați cuvântul în favoarea acestei cereri, vă rog, am căzut pe spate, să știți. Vă rog. Da, domnule președinte, sunt foarte recunoscător pentru că mă lăsați pe mine să explic ceea ce vreau să spun și nu spuneți dumneavoastră. Eu consider că această cerere a doamnei Harms este absolut corectă. Parlamentul European trebuie să se ocupe imediat de această situație pentru că poziția oficială a Uniunii Europene, care se exprimă și prin vocea comisarului Dombrovski în uh, audierea dumnealui, uh, este momentan că nu trebuie să existe un Grexit și că euro și zona euro este un lucru care nu poate fi întors înapoi. Este absolut de neînțeles să iasă o țară dintr-o um, din zona euro. Întâi a spus un lucru, după aceea s-a mai contrazis un pic, dar oricum aceasta este poziția oficială momentan. Și în momentul de față, când toți membrii, mulți membri ai guvernelor și oameni de știință fac recomandări ca această ieșire să aibă loc, trebuie să știm care este poziția Comisiei față de această amenințare. Dorește să asiste o ieșire eventuală a Greciei? Există pregătiri deja care se fac în acest sens sau este Comisia mai degrabă de părere că Grexitul nu este posibil și atunci Grecia rămâne absolut uh, necontrolată atunci când iese din uh, zona euro, dacă se întâmplă vreodată acest lucru, chiar accidental? Mulțumesc! Domnule Luche, am fost foarte surprins de această legătură foarte neașteptată pe care ați făcut-o. Nici nu aveam deloc intenția să spun ceea ce spuneți dumneavoastră și chiar dacă aș fi avut intenția, n-aș fi fost niciodată în stare să spun ceea ce dumneavoastră doriți să spuneți aici. Acum, împotriva cererii uh, înaintate, doamna Zimmer are cuvântul. Domnule președinte, grupul meu este împotriva acestei cereri de a lansa o dezbatere despre situația Greciei cu privire la negocierile dintre Grecia și zona euro pe ordinea de zi de astăzi, pentru că, în primul rând, suntem de părere că pe 20 februarie am stabilit o bază pentru negocieri uh, care nu s-a schimbat. Această bază este în continuare valabilă și tot restul pe care îl avem până acum nu sunt decât zvonuri. E vorba de articole de presă, e vorba de declarații care vin din sânul comisiei, din partea unor surse nu se știe cât de bine informate, dar care tot timpul sunt apoi dezmințite. Nu știu care este baza pe baz- care vrem noi să discutăm despre acest lucru, care sunt faptele concrete, oficiale. Eu sunt de părere că avem nevoie de o dezbatere bună despre Grecia din partea mea, dacă doriți, săptămâna de la Strasbourg sau la următoarea mini-plenară, dar una care să împiedice să devenim noi mingea de, în câmpul uh, zvonurilor și eventual să mai acutizăm și tensiunile. De aceea noi respingem discuția la momentul acesta, deși, domnule președinte, vreau să mai explic de ce, pentru că sunt de fapt de aceeași părere cu doamna Harms și anume că felul în care se tratează această problemă este o rușine pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Atunci cererea doamnei Harms a fost supusă la vot acum. Deci se supune la vot. Cine este pentru cererea doamnei Harms? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Cu aceasta este clar programul de lucru pentru